we start. I hope you can hear me, apparently. Bună ziua, sugerez să începem. Sper că mă puteți auzi. Dacă ați luat loc, înseamnă că mă auziți. Very good. So, um, happy to uh, chair the second session of the today. Mă bucur să prezidez a doua sesiune a reuniunii noastre de astăzi, din nou de la distanță, Mă bucur să îi urez bun venit și comisarului Sinchevicius, care participă de la distanță. Un subiect care vine la momentul potrivit și anume strategia privind substanțele chimice. A fost prezentată ieri de comisie ca un pachet de noi inițiative și, bineînțeles, aceasta este una dintre cele mai importante uh, inițiative din pachet. Ne bucurăm că sunteți alături de noi, domnule comisar, pentru a discuta detaliile și, de asemenea, pentru a vedea și fi spus să verificăm, dar să vedem mai bine, să vedem în ce măsură deciziile dumneavoastră și planurile dumneavoastră se, alia- se alinează sau nu se alinează cu rezoluția pe care am aprobat-o noi cu o majoritate amplă în luna iulie, astfel încât să creștem nivelul de ambiție pe acest subiect foarte important pentru cetățenii noștri și voi începe făcând o analiză, o analiză, voi face o comparație între rezoluția noastră și propunerea dumneavoastră. Cred că ne aflăm mai degrabă într-o zonă pozitivă decât într-una neg- negativă. Și pot să vă spun că eu cred că noi, din partea Parlamentului, vom uh, avea probabil sprijin pentru inițiativa dumneavoastră și strategia dumneavoastră și mai mult decât pentru strategie, pentru acțiunile concrete care vor vor surveni acestei propuneri. Mulțumesc foarte mult că vă aflați astăzi alături de noi. Vă voi da cuvântul, după care vom avea două runde de vorbitori. După care, dacă avem timp și doar dacă avem timp, și îmi cer scuze pentru acest fapt, vom avea și o sesiune Catch the Eye. Să începem cu dumneavoastră, domnule comisar, 10-15 minute. Mulțumesc, mulțumesc Pascal, stimați membri. Bună ziua, bună ziua tuturor! Bineînțeles că mă bucur foarte mult să vă revăd după atâtea luni, din nou doar de la distanță, Sper că atât dumneavoastră cât și familiile dumneavoastră sunteți bine, sănătoși. Cum, după cum știți, ieri Comisia a adoptat o serie de inițiative. Mă bucur că am putut organiza această reuniune la timp astăzi, astfel încât să vă prezint trei inițiative astăzi, cele care sunt sub responsabilitatea mea în portofoliul meu. Mă voi axa pe strategia chimică pentru durabilitate, însă de asemenea voi atinge și cele opt programe de acțiune pentru mediu. Dar în primul rând, strategia chimică. Când ne-am întâlnit prima oară, acum un an de fapt, v-am spus uh, că eu, ca tată și ca cetățean, îmi doresc ca poluarea să fie ceva de domeniul trecutului aer curat, apă curată, tehnologie curată și substanțe chimice sigure. Pe timpul audierii mele în comisia dumneavoastră am promis că îi voi proteja pe cei mai vulnerabili, pe bătrâni, pe copii, pe femei, femeile însărcinate și am spus că uh, Mă voi ocupa de substanțele periculoase și perturbatorii endocrini, să fie interzise acestea din uh, jucării și alte astfel de materiale, cosmetice și așa mai departe. Mă bucur că acum, la un an după, avem mijloacele pentru a o face. Noua strategie pentru substanțele chimice vine cu soluții pentru ambiția noastră poluare zero. Prin ce am trecut cu pandemia coronavirusului în ultimele luni, toate acestea au reprezentat provocări și pentru economiile și sănătatea noastră, așa că această strategie vine la timp. Cu toții știm că substanțele chimice sunt foarte reglementate, e un domeniu politic complex cu multe părți interesate și interese. Am pregătit strategia în cooperare cu partenerii cu și cu departamentele din comisie. În ultimele săptămâni, în ultimele luni, am avut schimburi de vederi și coordonare cu comisia comisarii Breton, Chiriachides și de asemenea și cu vicepreședintele Dombrovskis și cu vicepreședintele Timmermans și cu vicepreședinta Vestager. Strategia e, rezult, e rezultatul un, un efort de echipă. Strategia e echilibrată și prezintă o viziune ambițioasă și obiective clare. Am inclus o serie întreagă de acțiuni concrete uh, pe care le vom și pune în aplicare cât de repede, astfel încât să avem un mediu lipsi de substanțe tohnice, toxice și să creștem inovarea. Să vă spun care este viziunea noastră și care sunt acțiunile concrete din strategia noastră. Substanțele chimice sunt peste tot în viața noastră de zi cu zi, din medicamente, în haine, joacă un rol important în toate activitățile noastre. Acestea se regăsesc în fiecare aparat pe care îl folosim, ne asigură starea de bine, ne protejează sănătatea, securitatea, sunt fundamentale pentru un înalt standard de viață și confort. Industria chimică e a patra cea mai mare industrie în Uniunea Europeană. Substanțele chimice care sunt produse și utilizate sunt uh, pietrele de temelie pentru tehnologiile cu emisii reduse, zero poluare, energie și eficiență energetică. Sunt materiale utilizate în turbine, în, paneluri, în uh, panouri solare, în bateriile electrice, în izolarea clădirilor, doar ca să menționez câteva. COVID ne-a arătat că avem nevoie de o industrie chimică puternică, astfel încât Uniunea Europeană să reziste la viitoare crize. E adevărat că industria noastră investește deja mult în capacitățile de inovare, astfel încât să avem substanțe sigure chimice în viitor. E un lucru vital pentru noile soluții și pentru a sprijini atât tranziția ecologică cât și cea digitală în societățile noastre. E de asemenea adevărat faptul că Uniunea Europeană are deja o legislație sofisticată pentru substanțele chimice, sprijinită pe cunoștințele cele mai, avans- cele mai avansate din lume. E adevărat că Uniunea Europeană a reușit deja să reducă riscurile pentru oameni și pentru mediu în cazul unor anumite substanțe chimice periculoase, cum ar fi cele care cauzează cancerul. Adevărul e însă că și alte substanțe pot să aibă proprietăți periculoase care afectează mediul și sănătatea umană și oamenii de știință ne spun unde trebuie să acționăm urgent. Perturbatorii endocrini și cei toxici pentru reproducere, cei care afectează fertilitatea, contribuie la criza reproductivă din Uniunea Europeană. Un număr mare de substanțe chimice provoacă boli cronice, nu doar cancer, ci și astm sau boli ale sistemului imunitar sau cardiovascular. Aceste boli uh, sunt cele care slăbesc rezistența oamenilor și oamenii devin mai vulnerabili, de exemplu, la COVID. O parte din aceste substanțe chimice au dus și la o scădere a capacității de a răspunde la vaccinuri. Unele substanțe persistente, așa numitele PFAS, acestea au contaminat uh, regiuni întregi în Europa și inclusiv apa potabilă. Realitatea este că cetățenii noștri și cei mai vulnerabili în continuare sunt expuși la asemenea substanțe chimice periculoase, mai ales prin produsele de consum. De aceea trebuie să acționăm rapid. Producția globală de substanțe chimice se va dubla până în 2030 și deja sunt utilizate la scară largă substanțele chimice, această um, utilizare a lor va crește, așa că nu avem timp de pierdut. Cu um, strategia noastră chimică pentru durabilitate ne dorim să ne asigurăm că acele substanțe chimice care au efecte pe termen lung asupra sănătății și mediului sunt înlocuite pe cât posibil și că utilizarea celor mai periculoase dintre ele e, e redusă la minim și evitată în produsele de consum. În general, și mai mult dorim să ne asigurăm că toate substanțele chimice sunt utilizate în siguranță și cu durabilitate, în același timp să ne asigurăm că avem inovarea de care e nevoie pentru tranziția ecologică și digitală, pentru a crește nivelul de protecție, pentru sănătate și mediu, pentru a deveni neutri din perspectiva emisiilor, trebuie să dăm dovadă de inovare, de inovări și să avem substanțe chimice sigure și durabile cum vom realiza această tranziție și ce înseamnă ea în termeni concreți. Strategia pe care o prezentăm astăzi conține mai mult de 50 de acțiuni, astfel încât să ajungem la obiectivele pe care ne le-am propus pentru protecție și inovare. Permiteți-mi să menționez doar câteva dintre aceste modificări tangibile și pași concreți pe care, concreți pe care vom face. În primul rând, protecția. Vom aborda utilizarea substanțelor celor mai periculoase și vom vedea care e prezența lor în produse, cum ar fi jucării, articole pentru copii, cosmetice, alimente textile. Vom avea o, o abordare schimbată, mai mult pe partea preventivă, cum să fim mai bine protejați. Înseamnă că prezența celor mai uh, periculoase substanțe chimice nu va fi utilizată dacă nu există destule informații. Nu să le permitem și apoi să vedem ce fel de daune se constată. Vom începe imediat, încă din 2021, cu o foaie de parcurs în ceea ce privește RICI pentru cele mai uh, periculoase substanțe chimice. Vom aborda substanțele în grupuri, nu una câte una cum o facem astăzi. În loc să reacționăm, noi ne dorim să lucrăm pe partea de prevenire. Ca prioritate vom interzice substanțele de tip pas, acestea vor putea fi utilizate doar atunci când sunt esențiale pentru societate. Sunt aceste substanțe chimice care rezistă pentru totdeauna, persistă foarte mult în mediu, afectează foarte mult mediu, au făcut-o deja atât în Europa cât și în lume. Și mai mult, în 2021 vom adopta criterii comune astfel încât să identificăm perturbatorii endocrini și acest lucru se va face în toată legislația. Ne dorim ca acestea să fie ușor identificabile și să ne asigurăm că nu sunt utilizate, mai ales în produsele de consum. Pentru a consolida această abordare, în 2022 vom propune să se facă o revizuire a legislației sectoriale și o actualizare a directivei RICI, de exemplu pentru jucării. Legislația astăzi oferă protecție copiilor în fața substanțelor care cauzează cancerul. Vrem să extindem totul la perturbatorii endocrini și și la alte substanțe periculoase. Același lucru valabil și pentru produsele cosmetice. Copiii în continuare sunt expuși la substanțe periculoase din uh, diferite obiecte care ajută în creșterea copiilor și acest lucru se va schimba. Trebuie să dăm dovadă și de consecvență pentru anumite substanțe, cum ar fi instalații care sunt interziși în anumite produse pentru consumatori, însă sunt în continuare utilizate aceste substanțe în uh, materiale care intră în contact cu alimentele. Noi suntem expuși la diferite chimicale în viața noastră de zi cu zi detergenți până și substanțele din mobilier ne afectează. Pentru a aborda și aceste aspecte vom introduce dispoziții în legislație, nu doar în RICI, bineînțeles, dar astfel încât să ținem cont și de efectul de cocktail al substanțelor chimice. Și în al doilea rând, și nu pot să subliniez acest lucru îndeajuns, pentru o protecție bună e nevoie de inovare, trebuie să fie dezvoltate alternative, noi substanțe chimice, noi materiale care să fie sigure încă de la început, din momentul în care sunt produse până își termină ciclul de viață. Astfel vom putea să avem o reputație mai bună a Uniunii și să fim un sinonim pentru siguranță. Vom începe cu criterii, astfel încât cercetarea să meargă în această direcție, să existe sprijin la nivelul Uniunii Europene, o rețea la nivelul Uniunii Europene și să oferim sprijin financiar pentru comercializare actualizare. Înseamnă un nou program pentru cercetare și inovare pentru substanțele chimice chimice programele noastre de cercetare și inovare, noi instrumente de investiții pentru tehnologii inovatoare, procese în întregul uh, lanț de valori. Strategia are de-a face foarte mult și cu simplificarea și consolidarea cadrului juridic. Avem aici aceste decizii, cerem ca deciziile să vină mai repede, să fie mai consecvente, mai transparente și mai ușor predictibile. Vom răspunde la acest apel cu cu abordarea noastră o substanță, o evaluare. Procesul va începe în 2021 și va aduce o coordonare mai bună și o coerență mai bună în felul în care efectuăm evaluarea riscurilor. De asemenea, vom avea acțiuni pentru a crește respectarea și principiul fără date, fără piață, no data, no market. Punerea în aplicare, de asemenea importantă, mai multe audituri, mai multe verificări pe substanțele chimice. Ne vom concentra pe zonele de risc crescut, cum ar fi vânzările online, online, materialele importat, importate, respectarea și punerea în aplicare sunt foarte importante pentru un teren echitabil. Strategia mai are și o serie de acțiuni pe care trebuie să le întreprindă Uniunea Europeană, să joace un rol de lider și să promoveze standarde înalte în întreaga lume. Ne dorim să-i ajutăm pe toți partenerii noștri să-și crească eforturile pentru durabilitate în ceea ce privește substanțele chimice. În primul rând e nevoie, bineînțeles, de noi, noi trebuie să dăm dovadă de consecvență. Vom face legislație astfel încât să ne asigurăm că substanțele chimice interzise în Uniunea Europeană nu vor putea fi produse aici pentru, și nici pentru a fi exportate ca să Închei legat, cu, legat de substanțele chimice. Important ar fi să menționez faptul că strategia își dorește să ne putem proteja mai bine, noi și planeta noastră și industria să poată să se dezvolte. Tre, doi piloni sunt importanți. Inovarea, care e importantă pentru durabilitate în întregul lanț de valori și să trecem spre un cadru mai preventiv, astfel încât să reducem expunerea oamenilor la substanțe periculoase. Ceea ce ne dorim e să creem un cerc vicios între protecție și inovare. Pentru a putea să o facem, vom coopera de aproape cu părțile implicate, industria, oamenii de știință, societatea civilă, astfel încât să luăm, să ținem cont de părerea tuturor celor implicați. Stimați membri, pandemia de COVID ne-a învățat și încă ne învață multe lecții. Poate că cea mai importantă dintre ele e că trebuie să devenim mai rezistenți, atât în termen de sănătate, sănătate umană, cât și în sănătatea mediului nostru, pentru că acestea sunt strâns legate și în interesul economiei noastre și lanțurilor noastre de valori. Strategia chime- chimică e un răspuns la provocări provocările cu care avem de-a face acum și oglindește lecțiile deja învățate și cred că o face într-un mod foarte echilibrat. Rolul acestei comisii parlamentare în uh, conturarea strategiei merită să fie subliniat și aș vrea să vă mulțumesc pentru acest fapt. Contribuția dumneavoastră prin rezoluția Parlamentului European adoptată în iulie a inclus multe puncte importante de care noi am ținut cont și cu siguranță ați putut să vedeți acest fapt în textul pe care îl aveți în fața dumneavoastră. Bineînțeles că reprezintă abia un început. Sunt foarte conștient de faptul că vom fi judecați în funcție funcție de ceea ce vom, și reuși, ceea ce vom reuși să facem în următorii ani. Însă pot să vă asigur că munca noastră pe punerea în aplicare a legislației a început încă de astăzi. Cum vă spuneam, nu avem timp de pierdut, avem foarte multe de făcut, dar eu sunt convins că dacă există o regiune din lume care poate să ajungă la un mediu fără substanțe toxice, unde substanțele chimice sunt produse și utilizate astfel încât să contribuie maxim la societate, dar să evite orice fel de afectare negativă a planetei, acum și pentru generațiile viitoare, atunci suntem noi, Europa, cei care pot să o facă. Și permiteți-mi în final să spun câte ceva și despre regulamentul Arhus și al optulea EAP, program de acțiune pentru mediu, pe care le-am adoptat în colegiu ieri la Arhus, propunerea noastră pentru regulamentul Arhus are de a face cu preocupările pe care și le-a exprimat Comitetul Arhus în ceea ce privește respectarea de UE a obligațiilor internaționale sub convenție. Colegiuitorii au cerut să facem acest lucru și acum noi facem ceea ce anunțasem deja în pactul ecologic. Propunerea îmbunătățește posibilitatea ca ONG-urile să aibă un rol de supraveghetor și să poată să tragă a răspundere Comisia în ceea ce privește deciziile luate în cazul în care există un impact asupra mediului. Comisia solicită și statelor membre să îmbunătățească, să îmbunătățească accesul la justiție în chestiuni de mediu în curțile naționale. Vom colabora cu Parlamentul și Consiliul astfel încât să se adopte cât de repede regulamentul Arhus revizuit înainte de reuniunea părților care va avea loc în octombrie 2021. Și acum v-aș atrage atenția asupra faptului că știți, această uni- Uniune are de-a face foarte mult cu valorile. Una dintre principalele valori e domnia legii, statul de drept și <clears throat> acesta e un lucru care trebuie să fie perfect. Iar uh, Arhus neimplementat complet era un lucru pe care mă bucur că am reușit să-l evit și să contribui la aplicarea lui și un exemplu atunci când vorbim despre statul de drept. Câteva propoziții despre ETIP. Propunerea comisă. Pentru al optulea program de mediu sprijină realizarea obiectivelor de climă și mediu, concentrarea acestui program al optelea, implementarea la toate nivelurile de guvernare, propunerea noastră își propune să ajungă la un acord cu statele membre și Parlamentul European odată ce se adoptă prin o decizie să asigure o însușire pentru părți. Acesta trebuie să fie traiectoria pentru a atinge obiectivele de mediu ale dezvoltării durabile și obiectivele lui 2030, fiind călăuziți de obiective pe termen îndelungat pentru 2050. O să sprijine de asemenea <clears throat> relansarea ecologică verde prin obiectivele pe termen îndelungat pe care le are elemente în comun cu Green Deal. Trăim într-o perioadă politică și uh, un elan dificil. Probabil membrii acestei comisii au visat de la asta. E o fereastră de oportunitate largă de a implementa aceste idei ecologice, aceste soluții <clears throat> care sunt vehiculate de ani de zile. Iată de ce al optelea program e puțin diferit de programele anterioare, dar dacă îl combinați cu Green Deal, există ambiția și, cel mai important, tot ce e monitorizat bine are șanse reale de implementare. Deci acest al optelea program va servi ca instrument de monitorizare. Împreună cu legiuitorii vom reuși să convenim cu privire la el. Desigur, sper că vom mai avea ocazii să discutăm aceste două propuneri importante mai în amănunt. Acum aș vrea să vă mulțumesc pentru atenție și vă stau la dispoziție pentru întrebări. Mulțumesc, domnule comisar multe din cele spuse de dumneavoastră, acțiuni concrete și propuneri, corespund foarte mult cu rezoluția Parlamentului. Ca președinte al Comisiei de Mediu, comisie de resort care a dus la rezoluția la care m-am referit în iulie în Parlament, <clears throat> cred că e o cooperare foarte bună între cele două instituții pentru binele comun al cetățenilor, copii, vârstnici și pentru cei mai vulnerabili. Cum spuneați eu dumneavoastră, vă mulțumesc. Începem acum prima rundă de întrebări cu coordonatorii sau reprezentanților. Vă rog să respectați cele două minute repartizate, altfel va trebui să vă întrerup intervenția de la PP, Maria Spirachi. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, vă mulțumesc pentru propunerea care preia multe dintre propunerea noastre, inclusiv din moțiunea de rezoluție din iulie. Aș vrea să menționez doar promovarea inovării pentru um, produse sigure chimice by design, din proiectare, nevoia de a asigura că substanțele care îngrijorează în produse sunt reduse la minim. PFAS se va discuta printr-o abordare de grup și mă bucur să văd că propunerea noastră în ce privește elaborarea unei platforme comune deschise de date care vine de la ECAN e deja acceptată și sprijinim abordarea de zero toleranță în ce privește neconformarea. Încă o dată vă mulțumesc. Vreau să mă concentrez pe două subiecte <clears throat> de care trebuie să ținem cont. Primul, glasurile din industrie care au criticat deja strategia <clears throat> ca o șansă ratată ca strategia să accelereze modul în care poate realiza obiectivele din Green Deal și cred că suntem cu toții de acord că trebuie să creăm <clears throat> un cadru de reglementare previzibil, transparent, pentru a da model de standarde sigure pe mapamod. În acest sens, cred că firmele au dreptul de a primi stimulente de a face investiții inovatoare și previzibilitate de reglementare. În plus, conceptul de testare pe animale care trebuie eliminat trebuie perfecționat în strategie cu finanțare pentru a realiza acest obiectiv. După cum știți, poate o echipă specială de la ECA lucrează în această direcție. Prin urmare, aș încheia spunând că nivelul următor de procedură legislativă va trebui să implicăm și mai mult factorii de interes, consumatorii, industria și noi ca autori de politică într-un dialog înnoit, ținând cont de preocupările lor pentru a da un echilibru just. Și încă o dată vă mulțumesc. Mulțumim. Iute Gâtură de la S și D. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Vă mulțumesc că ați venit în comisie astăzi să prezentați în această actualizare a regulamentului chimic în peste un deceniu și nu e deloc prea curând noi, grupul SID salutăm strategiile, concentrarea pe a mări producția pentru grupurile sau protecția pentru grupurile vulnerabile, nu în ultimul rând copiii, să eliminăm uh, <clears throat> produsele care tulbură echilibrul endocrin, uh, restricții cu privire la substanțe uh, periculoase prin grupare și nu legiferare unul câte unul, multe propuneri foarte bune. În ansamblu, strategia ni se pare promițătoare ca intenție a Comisiei și ne interesează foarte mult acum să auzim cum putem uh, trece de la vorbe la fapte, la acțiuni concrete. Am câteva întrebări în acest sens. Mai întâi, <clears throat> consolidarea protecției împotriva um, substanțelor care turbură echilibrul endocrin. Acestea trebuie eliminate din uh, produsele de consum. Întrebarea este cum le identificați, cum puteți uh, modifica criteriile existente pentru identificarea acestor substanțe în uh, pesticide și biocide pentru a corespunde scopului în alte categorii de produse și când ne putem aștepta să se facă acest lucru. 2. Comisia vrea să faciliteze și să accelereze evaluarea substanțelor chimice. O substanță, o evaluare <clears throat> e principiul pentru a evita duplicarea muncii între autorități. Cum veți accelera și simplifica procesul pentru a evita întârzierile și poverile excesive? În fine, în ce privește introducerea efectului combinat pentru factorii în RICI, puteți să ne dați mai multe amănunte? care sunt diversele opțiuni la care vă gândiți, o diversă cale de a introduce acest factor. Puteți confirma că acest factor se va introduce în revizuirea RIGI în 2022 sau chiar înainte. Ce planuri aveți? Mulțumesc! Mulțumesc, Frederic Cris de la Riniu. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule comisar. E o plăcere să vă avem printre noi. Am auzit ce a spus Comisia. Comunicarea răspunde priorităților uh, grupului Riniu. Puneți inovarea în centrul uh, strategiei esențial dacă Europa vrea să intre cu adevărat în economia circulară pentru produse chimice sigure și durabile. Uh, o victorie pe care aș califica-o ca fiind istorie, acestea sunt și substanțe nici măcar înregistrate în nicio interdicție de principiu, s-a subliniat deja, perturbatorii endocrinieni în produsele de larg consum, jucării, uh, materiale de contact alimentar, Mm, e bine, aș putea continua cu lista. Pe hârtie toate sună bine și frumos, aproape perfect, dar în practică acum, în aplicare, niște aspecte importante de clarificare necesare. Vor fi măsuri concrete înainte de 2024 și anume când? asemenea, să știm cum veți concilia produse chimice cu mai puține pericole. Strategia recunoaște în partea de jos a paginii 19 și citez risks further widening the unknown territory of chemical risks, plus de production. Deci mai multă producție, mai mare producție e compatibil în legătură cu pipa interdicție. Există deja alternative pe piață, de ce în special să nu aplicăm interdicția acolo unde sunt substanțe omniprezente, ambalaje de fast food un subiect delicat. De ce nu avem și o definiție pentru perturbatorii endocrini, o definiție mai ambițioasă, să introducem și substanțele suspectate? Nu știu dacă mi-a mai rămas timp, domnule comisar, în încheiere, în legătură cu directiva plastic de utilizare unică, suntem îngrijorați. Președintele Pascal Canfean v-a scris dumneavoastră și domnul Timmermans ieri suntem la arbitraj în legătură cu definiția maselor plastice, dar ne îngrijorează că nivelul de ambiție ar fi coborât. Puteți să ne liniștiți sau nu? Mulțumesc. Mulțumesc. <clears throat> V-aș ruga pe cei de la secretariat să puneți și timpul de vorbire să fie afișat. Acum reprezentantul ID. Doamna Benion, auziți? Puteți apăsa butonul Speak? Mă auziți, da? Bun. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar. Am privit cu atenție strategia privind durabilitatea produselor chimice. Știm că această ambiție vrea să-i apere pe cetățenii europeni. Uniunea trebuie să fie foarte atentă la bolile profesionale, la expunerea la produse periculoase Salut de asemenea propunerea de text în materie de bunăstare animalelor. În cercetare esențial să se limiteze cât mai mult efectele clinice asupra animalelor și testele clinice. Ce alternative propuneți în acest sens? Noua strategie se înscrie ambiția zero poluare. În acest emiciclu ne-am propus, de, ne-am pronunțat deja în legătură cu această ambiție. Motivele strategiei Parlamentului au tendința de a banaliza competitivitatea statelor membre să fragilizeze pe cei mai slabi dintre noi, în special în ce privește transportul individual. Puteți garanta că noua strategie cu privire la producție chimice nu va fi încă o povară pentru statele membre. În ce privește pesticidele, vreți să reduceți dependența exploatațiilor agricole de produse fitofarmaceutice cum vreți să luptați împotriva boilor, bolilor în culturi. Spuneți de asemenea că veți ajuta pe agricultori să atingă noile obiective în materie de produse chimice. Care sunt măsurile respective? Mm, ajutoare financiare sau nu? Pentru că adesea agricultorii trebuie să financeze echipamentele pentru a se conforma cu legislația europeană, fără a constata o îmbunătățire a productivității. În fine, strategia um, promită din nou economia circulară fără să abordeze avantajele legate de localism. Cu toate acestea, localismul, să nu uităm, se înscrie natural în această strategie. Reducerea importului de produse periculoase, favorizarea controlului local, limitarea expunerii la perturbatorii endocrini. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Trecem acum la vers Sven Giegold. Mr. Giegold, can... Domnule Gigol, dacă puteți, vă rog, apăsa butonul Speak. Okay, I suggest we move to dacă nu, de la aici, Pietro Fiocchi. Și apoi revenim la Sven uh, când se va putea. Thank you very much. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vreau să transmit aprecierea pentru munca domnului comisar, o abordare foarte pragmatică bazată pe date științifice, pe cifre. Asta îmi place foarte mult. Și în special îmi place planul dumneavoastră de economisii 25 de mii de kilometri de râuri în Europa sunt paradisul biodiversității, dar și sisteme de transport pentru otrăvuri, mase plastice, alte elemente toxice. Revenind la subiectele chimice, în primul rând, ce abordare aveți, ce intenționați să faceți cu restul apelor? care nu se apropie de regulamentul RIS. Ce intenționați să faceți cu Regatul Unit, care după Brexit probabil că nu își va moderniza sistemul? În al doilea rând, uh, o lectură rapidă a regulamentului. Pare să existe niște coordonări uh, de diverse liste de reglementare, dar riscul este dacă e prea dificil să se pună în aplicare <clears throat> vom exporta tehnologii verzi de inovare în țările din afara Uniunii Europene. Ce intenții aveți în acest sens? În al treilea rând, risc sau hazard ca termen în engleză în ce privește substanțele. Sunt diferențe conceptuale. 74% din uh, producția chimică e, constă din aceste produse periculoase, hazard substances în engleză. Dacă le interzicem pe toate, uh, se oprește toată producția. Um, plumbul, de exemplu, e foarte toxic pentru reproducția umană, dar e foarte sigur în mediul industrial. Trebuie să-l interzicem, să nu mai avem baterii sau îl menținem și facem față riscului și îl combatem. În al patrulea rând, expunerea la o combinație de substanțe chimice. Puteți să ne dați mai multe amănunte, vă rog frumos, pentru că ar putea fi periculoase pentru că o abordare unică de regulament poate fi dăunătoare. Apoi, stabilitatea de reglementare, previzibilitatea, reducerea poverii administrative, elemente cheie pentru reușita planului dumneavoastră. Puteți comenta în legătură cu aceste aspecte și vă mulțumesc foarte mult. La revedere! Thank you. Uh, do we have a... Mulțumesc. Sven Giegel din partea verzilor. Avem legătura. De auzit, taurele Giggle? Bun, trecem la reprezentantul GUE atunci. Ana Hazekamp. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Mă bucur să văd că, cel puțin în anumite aspecte, știința și interesul public au câștigat în fața profitului. Strategia conține o serie de elemente importante pe care le apre- apreciem, cum ar fi eliminarea substanțelor um, chimice periculoase, ca disruptorii endocrini și așa mai departe. Și un lucru la care țin foarte mult, să ne asigurăm că substanțele chimice periculoase interzise în UE nu uh, se produc pentru export. Bun, Domnule comisar, bravo, dar cum știți, uh, detaliile sunt problema și strategia aceasta încă mai are probleme. Sper să ne oferiți uh, clarificări astăzi și în acest sens am niște întrebări. În primul rând, comisia se angajează să nu mai facă teste pe animale, însă nu ne spune cum să facă acest lucru. Se vorbește despre creșterea fondurilor, uh, despre personal dedicat sau eforturi pentru a elimina testul pe animale, toate acestea nu se regăsesc în strategie. Veți crește fondurile pentru aceste chestiuni importante și vă angajați să accelerați validarea și introducerea metodelor de testare și să înlăturați uh, barierele pentru acceptarea lor, avem nevoie de angajamente în acest sens. Acum, PFAS și disruptorii endocrini. Înțelegem că vor fi interziși în produsele de consum, însă doar dacă se arată că sunt dăunător pentru societate. Deci există o portiță de scăpare și încalcă promisiunea ca acestea să fie tratate ca substanțe CRM. Cum se vor întâmpla lucrurile în practică și de ce vorbiți deja despre derogări? pentru limita de substanțe uh, periculoase în materialele reciclate. Dacă mergem așa, nu o să avem niciodată o economie circulară curată. Și cine va plăti pentru această tranziție? Se vorbește despre subvenții pentru poluatori în loc de taxe. Aștept să vedem care sunt acțiunile pe care uh, le veți anunța și le vor urmări îndeaproape și implementarea. Mulțumesc! Mulțumesc! Și încercăm din nou cu Sven Gigald, să vedem dacă funcționează legătura. În sfârșit funcționează. Mulțumesc, Pascal, pentru încercările de a stabili legătura. În primul rând, o să vorbesc în germană. Vielen Dank für diese Domnule comisar, vă mulțumesc pentru această strategie puternică, punerea în aplicare a pactului ecologic în domeniul chimic, astfel încât Europa să fie în continuare puternică, dar fără substanțe chimice periculoase. Nu e important doar pentru o chimie curată în lume, ci înseamnă și un pas pentru o industrie ecologică în domeniul chimicalelor. Important e acea promisiune că substanțele periculoase serioase din viața noastră de zi cu zi trebuie să dispară pe rând. Și da, trebuie să spunem, comisia, chiar dacă a făcut RICH, în rest nu a făcut foarte multe. Iată, acum regăsim toate aceste puncte pe ordinea de zi. E și un succes al societății civile, a companiilor inovatoare și orientate spre protecția mediului și a Parlamentului European. Și vreau să vă mulțumesc, domnule comisar, pentru promisiunile făcute la audierea dumneavoastră. Spuneați că substanțele chimice periculoase, mai ales perturbatorii endocrini, trebuie să, trebuie să dispară din din viața oamenilor. Europa se află acum în fața unei mari schimbări chimice și trebuie să fie baza pentru cele 1,2 locuri de muncă din domeniu care trebuie să fie asigurate. Am și două întrebări pentru dumneavoastră. Ne spuneați că există un așa numit plan, un, un roadmap, o foaie de parcurs, cum să mergem înainte cu punerea în aplicare a RICI. Cum va arăta totul în anul viitor? Cum vă asigurați că nu vom continua să fim într-o situație ironică? Avem aceste strategii ambițioase pentru substanțele chimice acum, însă în, în același timp DG Grow se ocup, continuă să folosească anumite substanțe și autorizează anumite substanțe în continuare, din perspectiva noastră în mod ilegal. Cum vă veți asigura că într-adevăr se va pune în aplicare RICI cât de repede? Vă mulțumesc! Thank you. So we are... Mulțumesc. Am terminat prima rundă de intervenții și acum vă dau cuvântul, domnule comisar, 10 minute. Da, sper că mă puteți uh, auzi. O să încerc um, să le acopăr pe toate întrebările în 10 minute. Doamna Spirachi, o să încep prin a spune că aceasta este o invitație deschisă pentru companii și toți cei implicați să contribuie la pactul ecologic. Ce oferim este foarte clar. În primul rând, dacă vă uitați la ce se caută în acest domeniu, este coerență și claritate. Și strategia oferă companiilor exact acest lucru. Coerență cu noua legislație, clarificând toate aspectele care țin de substanțe chimice în legislația UE prin această legislație coerentă și, în al doilea rând, evident că oferim un impuls suplimentar pentru inovații și acces la capital. Fie că vorbim despre inovații, pentru că vorbim despre programe inovatoare, vorbim despre următoarea generație UE și cred că aceasta este o mare ocazie pentru companii să mută liniile de producție în Europa și să primească, uh, să aibă avantajilor celor, avantajul celor care au venit primii pentru implementarea standardelor ridicate. În ceea ce privește intervenția doamnei Guteland cu privire la factorul de evaluare a mixului. În strategie se spune că facem o propunere pentru a lua o consider- în considerare mixurile în RICI și în legislație. Decizia de a introduce un astfel de factor și în RICI este luată în strategie. Sigur că trebuie să definim cea mai bună cale de a face acest lucru, în special să hotărâm dacă va fi nevoie să avem uh, una sau mai multe evoluări de mixuri și cum trebuie să evolueze acești factori și asta vom face printr-un studiu de impact pe care îl vom lansa fără întârziere și care se va baza pe cele mai bune poziții științifice și propunerea cred că va veni în 2022 de modificarea RICI. În ceea ce privește o substanță, o evaluare, întâi de toate o mai bună coordonare. În al doilea rând, sigur, raționalizarea resurselor și folosirea agențiilor și să ne asigurăm de asemenea că agențiile lucrează cu aceleași date, aceleași metodologii și într-un mod coerent. Ce este important este să avem o imagine de ansamblu practică a tuturor inițiativelor de la nivelul întregii legislații și o mai bună coordonare cu statele membre și cu agențiile. De asemenea, doamna Guteland a vorbit despre disruptorii doctrini și doamna Rias s-a referit în parte la acest subiect. Vom avea o identificare a riscului prezentat de disruptorii endocrini uh, pentru întreaga legislație orizontală pe baza criteriilor Organizației Mondiale a Sănătății. Lucrăm cu statele membre la asta în ceea ce privește etichetarea și identificarea lor și într-o a doua etapă, la nivel global, domnul Fioci se referă la nivelul global, în paralel, lucrăm și la o propunere de a cere informații suplimentare pe baza procesului de înregistrare RICI pentru a permite identificarea substanțelor ca disruptori endocrini, pentru a ne asigura că disruptorii aceștia sunt eliminați din produsele de consum, în primul rând de îndată ce sunt identificați, permițând utilizarea lor doar unde se dovedește a fi esențial pentru societate. Doamna s-a referit și la utili- directiva privind plast, produsele din plastic de unică utilizare. Implementarea acestei directive este o prioritate personală pentru mine. Știu care sunt ambițiile și importanța acestei, acestui act legislativ după adoptarea rapidă a directivei, discuția cu privire la implementare a fost foarte intensă și acestea a implicat o gamă largă de factori implicați. Cred că a sosit momentul să mergem mai departe cu implementarea și cu o implementare corectă, așa cum se spune foarte clar în directivă. Sigur că Asta nu înseamnă că trebuie să ne uh, scădem nivelul ambițiilor. Apoi, ați vorbit despre planul de acțiune cu poluare zero. Acesta va avea în vedere mai multe domenii. Intensificarea eforturilor privind uh, implementarea și conformarea, permiterea autorităților de implementare mai ales să aibă competențe mai mari, Apoi, acheul pe care îl avem privind uh, deșeurile de apă urbane, calitatea aerului, emisiile industriale, dezvoltarea unui cadru de monitorizare integral pentru poluare zero, care ne va permite să stabilim niște ținte în măsura necesară, să ne bazăm pe uh, și pe sistemul de referință pe care trebuie să-l stabilim. Apoi, soluții digitale pentru poluare zero. Asta ne va permite să creăm oportunități de afaceri, cum ar fi soluții personalizate. S-a vorbit și despre testele pe animale. Doamna Fioci s-a referit la asta. Domnul Fioci și doamna Hazekamp, da, mai degrabă se corectează domnul comisar. Deci, directiva pentru protecția animalelor prevede deja o, um, o strategie obligatorie pentru înlocuirea testării pe animale de îndată ce există metode care să fie mulțumitoare din punct de vedere științific pentru înlocuirea tuturor, uh, utilizării tuturor animalelor. Apoi s-a pus o întrebare referitoare la pesticide. Strategia se referă și la pesticide, în sensul că acestea sunt substanțe chimice și, prin urmare, trebuie să fie produse și folosite mai durabil. Și se cere revizuirea acestei strategii. Legislația privind pesticidele și biocidele, acoperă disruptorii endocrini și are dispoziții privind combinarea efectelor acestor substanțe. Deci strategia acoperă o serie de domenii și extinderea abordării preventive care există acum pentru substanțele carcinogene și disruptorii endocrini și asupra altor substanțe dăunătoare. Vreau să vă asigur că această strategie este, desigur, în concordanță cu toate celelalte strategii pe care le-am adoptat mai devreme. Domnule Fioci, vă mulțumesc pentru întrebări. Întâi de toate, ați vorbit despre ambițiile globale. Sigur că la scrierea acestei strategii ne-am dat seama că nu trăim într-un vid și că e nevoie de un răspuns global uh, și despre niște tendințe globale. Gestionarea deșeurilor și substanțelor chimice este deja abordată la nivel uh, internațional și există o nevoie de îndeplinire a obiectivelor. În acest sens, există mai multe instrumente în acest sens. Guvernanța globală e însă o chestiune care rămâne deocamdată fragmentată și noi vrem să uh, îndeplinim ceea ce ne-am, la, la ce ne-am angajat acum 5 ani. Există, deci, un cadru internațional ambițios și coerent post-2020, pe baza căruia noi ne vom strădui să îndeplinim niște obiective și ținte strategice. De asemenea, vrem să colaborăm cu toți actorii pentru a sprijini statele terțe să-și ridice standardele și pentru asta vom partaja expertiza și cunoștințele noastre. Vom avea instrumente inovatoare care să ne ajute să ne îndepărtăm cât mai repede de testele pe animale. Domnul Fioci s-a referit și la metale. Majoritatea metalelor grele sunt substanțe care ne preocupă foarte tare deja și reglementate foarte strict însă sunt folosite în scopuri justificate, unde deocamdată nu există alternative acceptabile. Pentru că asta este cheia, alternative acceptabile. Cobaltul, de exemplu, are efecte carcinogene și mutagene și este deja interzis în substanțele de consum, dar se folosește în aplicații industriale sau pentru aplicații importante pentru societate, de exemplu în baterii. Conceptul, deci, utilizărilor esențiale garantează că derogările sunt posibile atunci când se justifică. În același timp, vrem să continuăm să creăm alternative mai sigure și mai inovatoare. Și în ceea ce privește Brexitul, tot domnul Fiocei a pus o întrebare. Regatul Unit a ales să părăsească UE și piața internă, ceea ce înseamnă că la finele acestui an al perioadei de tranziție, Regatul Unit nu va mai participa la sistemul RICI și la activitățile Agenției Europene pentru Substanțe Chimice. Deci, vor fi schimbări și companiile trebuie să se pregătească în acest sens. Nu putem opri implementarea pactului ecologic doar pentru că alții aleg altă cale, însă suntem siguri că Regatul Unit are nevoie și el să-și protejeze cetățenii, oamenii și mediul. Și că asta implică creșterea standardelor pentru a stimula transformarea respectivă. Doamna Hazekamp a pus o întrebare referitoare la substanțele toxice. și un mediu liber de substanțe toxice. Cred că această strategie oferă un prim pas în această direcție, pentru că astfel substanțele periculoase nu mai intră în mediu, nu mai pătrund în mediu. Pentru asta, strategia trebuie să ofere o protecție mai mare pentru cetățeni și pentru țări. Și există mai multe măsuri propuse cele mai dăunătoare substanțe chimice să nu fie folosite pentru scopuri care nu sunt strict necesare. Efectele asupra oamenilor și substanțele care au efecte negative asupra oamenilor să fie înlocuite cât mai mult posibil, astfel încât toate substanțele chimice să fie produse și folosite sigur și durabil. Economy. Uh, of course, we need to... Bineînțeles că trebuie să reducem prezența unor asemenea substanțe în toate produsele pe tot ciclul de viață. Bineînțeles, și e inclus aici și etapa de deșeu pentru a ajunge la toate acestea, trebuie să introducem cerințe și putem să o facem prin inițiativele noastre politice pentru durabilitate. Munca de pregătire a început deja aici. Să eliminăm cele mai periculoase substanțe va fi și parte din munca noastră de reglementare, din RIC și din reglementările sectoriale. Încă câte ceva Principiul poluatorul plătește, cum spunea doamna Hazekamp. Acesta va duce la acțiuni în continuare pentru a elimina și decontamina mediul de pe urma substanțelor periculoase. Acesta va apărea în planul de acțiune Zero Poluare, pe care îl vom prezenta în 2021. Ați avut preocupări legate de utilizarea esențială. Acest concept de utilizare esențială nu presupune niciun fel de obstacole pentru substanțe care să fie utilizate în aplicații cu importantă valoare socială, protecția sănătății, protejarea echipamentului pentru tehnologii, pentru climi- neutralitatea climatică climatică. Bineînțeles, continuăm să căutăm și alternative mai sigure dacă ele există. Însă, această util- utilizare esențială nu vrea să definească în mod general faptul că un produs sau utilizarea generală unor asemenea substanțe e esențială și să fie acceptate. Nu, se folosesc aceste substanțe chimice în anumite momente, într-un mod specific, atunci când și se dovedește că acestea sunt sunt esențiale pentru că lipsesc alternativele. Și apoi, pentru a-i răspunde domnului Gigold, noi facem o solicitare în strategia noastră în ceea ce privește cele mai periculoase substanțe, mai ales în produsele de consum, substanțele care afectează sistemul endocrin, substanțele chimice persistente. Vom veni cu o propunere legislativă ca să abordăm totul în două etape. Procesul va avea nevoie de câțiva ani pentru a se materializa. Între timp nu ne dorim să pierdem timp valoros, așa că vom uh, avea aceste substanțe restricționate sub rici și vom încerca să ne axăm pe grupuri de substanțe, nu substanță cu substanță, ci grupuri de substanțe. Și vă asigur că asem- strategia asemănătoare este cea și din spatele foii de parcurs. Cât despre cooperația cu DG Grow, vreau să spun că adoptarea acestui document reprezintă un efort comun. Un efort comun al colegilor mei, comisari, domnul Breton, Stella Kiriakides, vicepreședinții Dombrovskis, Vestager și, bineînțeles, Franz Timmermans. Așa am reușit să obținem un echilibru. Pe de o parte, să vedem cum putem să abordăm lacunele legislative existente în termen de o mai bună protejare a cetățenilor noștri și a planetei, iar pe de altă parte să stimulăm inovarea să ajutăm industria noastră și mediul de afaceri să contribuie la pactul ecologic european. Acest lucru s-a obținut doar prin eforturile comune ale tuturor acestor echipe și le mulțumesc pentru acest fapt. Pentru a pune în aplicare strategia va trebui să colaborăm și mai mult, așa că eu contez pe cooperarea cu serviciile Comisiei, pentru că cred că e în interesul fiecăruia dintre noi ca strategia să fie pe deplin pusă în aplicare. Mulțumim! Vom trece acum la cea de-a doua rundă de întrebări. Avem nouă vorbitori. Fiecare are la dispoziție două minute. Din nou, începem cu PPE, Christine Schneider. Vă mulțumesc, vă mulțumesc domnule comisar pentru răspunsurile la prima rundă de întrebări. E liniștitor să constatăm acum că există, iată, o majoritate amplă și că obiectivul principal trebuie să fie un înalt nivel de protecție în fața substanțelor chimice periculoase pentru om și pentru mediu. Substanțele chimice trebuie să fie să devină și mai sigure și durabile. Strategia prevede diferite inovări, acțiuni de inovare și prevenire, uh, Industria chimică trebuie să fie însoțită în această transformare. De aceea e nevoie de un cadru legislativ stabil care să se bazeze pe date științifice. De aceea am această întrebare pentru dumneavoastră. Poate ați putea să ne spuneți în termeni mai concreți următoarele. Cum se va face, pe de o parte, acest echilibru între înaltă protecție pentru oameni și mediu și obiectivul ca Uniunea Europeană să fie adevărat lider în ceea ce privește producția de substanțe chimice? Și apoi, la autorizarea substanțelor chimice, cum putem să ajungem la o transparență cât de ridicată și în același timp să nu fie atinsă inovarea și competitivitatea sectorului. Substanțele persistente și periculoase trebuie să fie excluse. De aceea, Vă pun această întrebare. După părerea dumneavoastră, obiectivele strategiei din fermă la farfurie, care au de-a face cu siguranța alimentară, cum intră acestea în joc cu siguranța alimentară și cu faptul că trebuie să existe o bună gestiune a substanțelor chimice, o gestiune durabilă a acestora? Mulțumesc! Mulțumim! Trecem la S și D, Maria Arena. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. În primul rând, țin să vă felicit pentru această strategie, strategia publicată ieri și care reprezintă un adevărat pas înainte în termenii ambițiilor pe care le avem pentru a proteja sănătatea și mediul. Nu voi intra în detalii pentru că colegii mei au intervenit deja pe acest subiect, însă această chestiune, prioritățile pe care și le-a formulat Parlamentul în rezoluția sa, iată că aceste priorități sunt prezente în strategia despre care vorbim. Uh, și munca între instituții, iată că are rezultate, iată că am reușit să împărtășim o mare parte din ceea ce ne dorim să facem cu contribuția societății civile. Aș avea niște întrebări legate de strategie. Prima întrebare, noțiunea de utilizare esențială. Cum am subliniat în rezoluția noastră, definiția propusă la, în protocolul de la Monreal considerăm că e una bună, însă care vor fi în mod concret modalitățile și cine vor fi actorii implicați în a defini aceste criterii, care va fi rolul Parlamentului în toată această muncă. O a doua întrebare, aceeași întrebare legată de definiția substanțelor sigure și durabile. Ce e sigur și durabil by design? Cum vor fi decise aceste criterii? Aceste criterii vor avea și o dimensiune a durabilității în lanțul de valori. Apoi, mai înainte ne vorbeați despre principiul cine poluează plătește. Această noțiune cred că ar putea să încurajeze industria să nu mai producă și să uh, accelereze în căutarea de strategii de, de, de substanțe alternative. Nu a fost foarte clară intervenția dumneavoastră. Puteți să ne dați mai multe detalii în legătură cu acest principiu? Cine poluează plătește? Mulțumesc! Mulțumim! Trecem la Renew. Martin Ocic. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, Ați dat dovada a faptului că ascultați oamenii de știință și trebuie să vă spun că apreciez acest fapt și că ascultați și solicitările pe care le au cetățenii, nu doar pe siguranța substanțelor chimice, ci și în ceea ce privește pu- participarea publicului și Convenția Arhus. E un lucru foarte important. Legătura între substanțe chimice și durabilitate e trecută cu vederea, în timp ce substanțele chimice trebuie să fie mai sigure din, din, prin design, vedem că e nevoie de toate aceste elemente pentru economia circulară și neutralitatea emisiilor. Nu doar atât, transformarea industriei chimice europene, în continuare cea mai mare industrie din lume, e neapărat importantă pentru a putea rezista pe viitor. Vedem care sunt pericolele și sprijinul pe care trebuie să le acordăm industriei constructoare de mașini. Sperăm că industria chimică nu va avea nevoie de același sprijin și că va putea să deschidă drumuri. Aș dori niște clarificări. Cine va defini ce sunt substanțele chimice sigure și durabile și ce înseamnă utilizare esențială? Va exista un fel de agenție științifică sau cine sunt părțile implicate? Cu definiția orizontală a perturbatorilor endocrini. Aici trebuie să includem și o definiție pentru acele substanțe care ar putea să fie perturbatori endocrini. Cred că ar fi important să avem și așa ceva. Strategia spune că vor fi eliminate FAS în utilizările neesențiale. Ce, la ce categorie de produse ne putem gândi? Care vor fi excluse? Și care sunt produsele esențiale? În substanțele, în, materi- în produsele cosmetice și alte produse pentru sănătate vor fi eliminate PFAS. Considerați că direcția dumneavoastră generală are suficient personal, suficiente capacități, astfel încât să aibă rezultate pe acest plan atât de important și ambițios, pentru că, într-adevăr, avem nevoie de personal suficient ca totul să se facă cum trebuie. Iată, am început cu cea mai importantă legislație chimicală pe substanțe chimice de ani de zile. Avem încredere în dumneavoastră și în direcția dumneavoastră, așa că să nu tot pierdeți ani și ani tot evaluând și evaluând, făcând evaluări ale impactului, ci să începeți să acționați. Avem nevoie de acțiune, avem nevoie de acțiuni pentru mediu, dar e important să reziste și industria europeană, să, să fie competitivă. Mulțumim! Nu avem niciun vorbitor din partea ID, așa că trecem la vers Maritu San. Domnule președinte, vă mulțumesc. Vă mulțumesc și dumneavoastră, domnule comisar, pentru această strategie pe care o așteptăm de atât de mult timp și care e atât de necesară. Voi reveni la principiul cine poluează plătește, se, af- se regăsește și în cel de-al șaptelea program cadru de valoare pentru mediu. Strategia pe care ne-ați prezentat-o astăzi ne duce la două întrebări se propun mai degrabă stimulente și se lasă de o, la o parte impozitarea celor care poluează, responsabilitatea acestora. Deci nu avem pedepsele necesare. Există diferite pesticide, există alte produse toxice care încă nu au fost abordate. Dacă nu plătește cel care poluează, atunci cine? Ce prevedeți, prevedeți dumneavoastră în acest sens? În strategia dumneavoastră evocați și ne bucură faptul că se va încerca să se elimite ceea ce înseamnă discrepanțele sociale și echilibru cu protecția mediului. Acțiunile sunt importante și urgente. Ce veți face dumneavoastră? Veți face o adevărată politică de acțiune în ceea ce privește justiția de mediu și o a treia întrebare și o ultimă întrebare, de data aceasta legată de nanomateriale. Ar trebui să se garanteze un mediu protejat și de nanoparticule. Știți că nanoparticolele au fost denumite de Oxfam Resilience Center ca fiind substanțe cu, cu niște praguri care nu trebuie să fie depășite. În strategia dumneavoastră n-am auzit nimic, nu avem o strategie în acest sens. Ne propuneți să fie revizuit acum definiția nanoparticolele, însă ce acțiuni, ce fel de, angajament, de angajamente veți lua astfel încât să fie sigur mediul nostru și din această perspectivă vă mulțumesc. Mulțumesc. ECR, Margareta de la Pisa. Los objetivos que se proponen son contradictorios. Mulțumesc, domnule președinte. Lucrurile pe care le propuneți aici sunt contradictorii. Noua strategie nu doar că este plină de obiective utopice și de pactul ecologic, ci interzice utilizarea anumitor substanțe care sunt necesare pentru a răspunde strategiei industriale și spune că garantează independența Europei și producerea de produse esențiale și medicamente lucru care ne lipsește, ne-a lipsit în această pandemie. Aceste produse sunt baza dezvoltării de noi tehnologii pe care Comisia spune că le promovează impactul ecologic. Domnule comisar, spuneți-mi ce veți face pentru ca aceste conflicte să dobândească coerență. Nu pentru strategii și planuri care se suprapun, Uh, există 50 de acțiuni în nouă anexă care complică posibilitatea de a exista companiilor și sunt o, ma- o mare frână în calea dezvoltării europene. Mulțumesc! Thank you uh, for the GUE. Mulțumesc, GUE, domnul Oles, mulțumesc. Astăzi am discutat economia circulară, planul de acțiune mai devreme vrem uh, să fie și durabilitatea fundamentală a substanțelor chimice, <clears throat> nu putem avea caracter circular fără materiale netoxice. Altfel ne otrăvim și mai mult. Trebuie să nu mai intre în alimente aceste substanțe periculoase. de salut această strategie necesară, dar în mod clar e un lucru îngrijorător, tendința din industrie ar putea fi o ocazie pentru acțiuni rapide în ce privește substanțele toxice în fiecare zi, dar e nevoie de un echilibru ca industria să fie pe picior de egalitate cu protecția sănătății oamenilor, evident în accentul excesiv pe inovare și competitivitate. Generații din noastră au fost expuse la substanțe mai puțin periculoase, Acum producem tot mai multe substanțe chimice care intră în sol, în alimente, nu pentru beneficiul social, ci al industriei. Trebuie să ne concentrăm pe sănătatea omului, dar de fapt văd că vrem să fie fericiți și din industrie. Până la urmă, cine deține puterea? Auzim că există o gălceavă între DigiGrow și DigiSante, lucru care nu e bun avem nevoie de o strategie a substanțelor chimice care să se refere la mediul, la sănătatea oamenilor și nu la ce voci din industrie. Domnule comisar, trebuie să garantați asta. Sunteți dispus să uh, vă opuneți colegilor de la DigiGrow în acest sens? Substanțele chimice în lanțul alimentar sunt văzute ca mare prioritate. Trebuie să eliminăm toate substanțele chimice din alimente. Mi se pare inacceptabil să normalizăm ideea de urme de pesticide în alimentele noastre. Ținta de uh, strategia privind biodiversitatea e prea mică. Alimente fără substanțe toxice ar fi prea mult să cerem, să nu mai există contaminarea alimentelor. Puteți să promiteți o ambiție de eliminare a toxicității în alimente. Parlamentul a cerut de nenumărători comisii să îmbunătățească procedura de autorizare pentru pesticide, ceea ce nu, nu s-a întâmplat. Actuala situație nu poate continua. Avem o rezoluție cu această strategie, dar nu vedem nimic aici. Puteți să ne explicați? Vă mulțumesc. De la PP, Iudes Vasilis. Domnule can you Domnule Mazilis, încercați să apăsați butonul Speak. Okay, let's move. Cezar Luena de la SCD. Ok, ok. Can you please use headphones? Can you please use headphones? Ok, ¿se oye? A ver ahora. Sí. Gracias, presidente Canfam. Eh... Mulțumesc, domnule președinte, estimate domnule comisar, mult noroc. Da, totuși am niște comentarii de făcut. Sunt mulțumit de interdicția, interzicerea celor mai periculoase substanțe chimice în produsele de consum și de retragerea substanțelor PFA, însă vă avertizez că excepția care e menționată aici pentru ambele se spune atunci doar când utilizarea este esențială, deci sper că această excepție să nu devină o normă. Există obiectivul de reducere a uh, volumului de substanțe chimice și descărcarea acestora în mediu, dar cred că trebuie să abordăm simplificarea Brexitului, de asemenea, în procesul de fabricare a produselor chimice. Uh, se trece de mai multe ori canalul mânecii înainte ca acestea să devină produse finale. De aceea cred că putem introduce ceva în acest sens. Apoi, cred că ar trebui să vorbim și despre modul în care substanțele chimice sunt abordate în tratatele comerciale la fel și pentru produsele fitosanitare. Și, așa cum se spune în strategie, trebuie să fim un model pentru alte țări, regiuni. Calea comercială este un instrument în acest sens, să nu uitați, domnule comisar. Impactul biocidelor și substanțelor chimice asupra biodiversității este un subiect foarte important care n-a fost abordat. EFSA evaluează impactul produselor fitosanitare la nivelul polenizatorilor și așa cred eu și E că ar trebui să evalueze impactul biocidelor. Mă bucur de soluțiile de compromis din strategie, am făcut comentarii și închei cu o idee finală. În primul rând, cetățenii și sănătatea și cu mult în urmă trebuie să vină cu uh, substanțele acestea care sunt contaminante chimice. Thank you. Mulțumesc. Domnul Mazilis s-a conectat până la urmă? Domnule Mazilis, puteți apăsa din nou butonul speak? Mă auziți? Da. Mulțumesc. Domnule comisar, această strategie ambițioasă a Comisiei, tranziția pentru substanțe chimice sigure și durabile by design, care oferă șanse deosebite, nevoie de eforturi ale cercetătorilor în industrie. Puteți să explicați mai amănunțit cât de mult va dura până când substanțele chimice sigure vor intra pe piață? Cum puteți ajuta întreprinderea, mai ales IMM-urile, să facă față poverii administrative și barierele economice și tehnice? Instrumentul uh, Horizon Europe e menționat pentru finanță, Dar problema includerii uh, um, cercetătorilor, regulile diferă din diverse state membre. Cum se pot rezolva astfel de diferențe? Mulțumesc. Mulțumesc. Ultima întrebare de la neafiliați, domnul Sinsici. Mulțumesc. Două întrebări pentru domnul comisar. Una se referă la pesticide, cealaltă la perturbatorii endocrini. În acest moment, glifosatul e aprobat ca pesticid, aprobat de fosta comisie până în 2022. După cum știm, glifosatul este cancerigen și e periculos pentru animale și oameni. Recent, am avut multe procese în instanțe uh, legate de Monsanto, principalul producător al pesticidelor. Uh, sper că avem o viziune comună, că într-o zi să avem alimente fără otrăvuri. Deci întrebarea mea, dumneavoastră, în calitate de comisar, ce veți face în acest mandat în legătură cu problema glifozatului? Al doilea subiect, perturbatorii endocrini. Mă bucur că i-ați menționat în strategie, mă bucur Cred că 10 oameni de aici, de la comisia noastră, au comentat uh, obiectivele ambițioase legate de perturbatorii endocrini. Recent am citit o analiză publicată de la IPRS, Serviciul de Cercetare al Parlamentului European, în acest uh, studiu legat de perturbatorii endocrini. În evaluare se spune că știm atât de puțin despre ei Mulți nu sunt legiferați deloc. Unii sunt foarte puțini reglementați, ceea ce nu e suficient. Trebuie să apărăm populația Europei împotriva acestor otrăvuri. Deci vă rog să ne explicați ce veți face în acest sens. Mulțumesc! Mulțumesc! Vă dau cuvântul pentru ultimele observații, domnule comisar. Mulțumesc, distinși membri, pentru întrebări. Întâi pentru doamna Snyder. Strategia se ocupă de lacune cheie legate de inovare și competitivitate în politica UE, interfețe inadecvate între diversele acte normative, informații insuficiente, lipsa de finanțare pentru a sprijini inovarea transformatoare, lipsa de încurajare pentru cooperare între centre, lipsa de calificare a forței de muncă. Cu strategia vom avea o viziune coerentă <clears throat> care să se traducă în acțiuni care să permită protecția să meargă mână în mână cu inovarea și competitivitatea. Stimularea <clears throat> sigur și durabil by design va crea o nouă piață pentru industria europeană, cercetarea și inovarea, finanțarea din fonduri de coeziune și instrumentul de relansare o să sprijine această tranziție. Coerența în procesul de legiferare va semnala direcția pentru investițiile pe termen lungat, care vor permite industriei să fie primii care să profite. Știți, după cum am spus, cu toate acestea, e o invitație deschisă pentru industrie să contribuie la pactul ecologic să lucreze împreună, dă previzibilitate, claritate pentru industrie. Știți, am auzit și de la DCR, cred, doamna de la PISA o întrebare despre industrie. Răspunzând la aceste preocupări generale legate de industrie, tranziția spre substanțe chimice produse sigure și durabile by design e ceva în câștigul tuturor, un cerc virtuos pe care vrem să-l creăm. Cei din linia întâi, din industrie, cu modele de afaceri care să <clears throat> fie replicate, să devină modele de urmat pentru alții să stimuleze mm, elaborarea, producția de alternative sigure cu o rețea europeană de sprijin și instrumente financiare, inclusiv programele pentru cercetare și inovare. Pentru doamna Arena acum, în legătură cu uh, sigur și durabil by design, vom elabora criterii împreună cu factorii implicați pentru substanțe chimice sigure și durabile. Vom avea un sprijin printr-o rețea la nivel european pentru a promova um, aplicarea lor. Mulți uh, producători sau comercianți cu amănuntul uh, vor uh, să înlocuiască substanțele chimice periculoase. Strategia îi va ajuta să um, livreze noile produse, să fie utilizate, să fie integrate cât de curând posibil în lanțul de aprovizionare. Tot doamna Arena a întrebat despre principiul poluatorul plătește. În legislația chimică, poluatorul plătește ca principiu este operaționalizat cu responsabilitatea industriei de a furniza date și cunoștințe în legătură cu siguranța substanțelor fabricate și uh, comercializate. În plus, strategia vrea să consolideze acest principiu poluatorul plătește în sistemul uh, nu ofer date, nu poți pune pe piață, mai ales în RIGI, Strategia consolidează toate cerințele, în special pentru a se asigura că avem informații în legătură cu polimerii hmm, care ne îngrijorează, să identificăm cancerigeni, perturbatori de endocrin, alte substanțe chimice foarte periculoase. și doamna Arena, dar și domnul Hoisi, cred că a întrebat ceva despre utilizarea esențială la substanțele chimice esențiale. Conceptul de <clears throat> substanțe chimice sigure și durabile by design din proiectare o să fie definit printr-un proces participativ cu implicarea tuturor factorilor de interes și în special a comunității științifice deci un concept mm, bine pus pe picioare, inclusiv chimia ecologică cu alternative mai sigure. Pentru a avea alte discuții, domnul Hoisig a avut câteva întrebări. legate de perturbatorii endocrini sau cei bănuiți că ar fi perturbatori endocrini. Drept categorie. Da, pot să vă asigur că vor fi acoperiți. Despre implicarea ECAS sau ECA în legătură cu definiția sigur și durabil uh, din proiectare, e încă în derulare în ce privește resursele la DigiMediu. Probabil e problema cea mai dificilă și desigur că va fi dificilă în continuare. Dar uh, le sunt recunoscător tuturor celor care lucrează neobosit, nu doar la substanțe chimice, ci și cei de la Strategia Biodiversității, Planul de Acțiune pentru Implementarea Economia Circulară, Planul de Acțiune, legislația cu privire la baterii. E nevoie de multe resurse, deci am cea mai bună echipă, am încredere de plină în ei și în capacitatea lor de a realiza și întotdeauna ne evaluăm resursele și ne uităm dacă există posibilitatea trebuia mai mult să aplicăm această agenda ambițioasă și vă mulțumesc că ne-ați atras atenția asupra acestor aspecte. Și domnul Hoisic și cred domnul Cesalena a întrebat ceva despre utilizările esențiale, conceptul utilizat pentru a implementa RICI, ajutând să se decidă ce autorizație trebuie acordată și cum se dă o delegare. Conceptul e deja definit prin protocolul de la Montreal și putem să ne bizuim cu succes pe asta <clears throat> și vom lucra, desigur, cu statele membre pentru a defini criterii pentru această implicare. Pentru domnul Sou, nanomaterialele. În abordarea de reglementare, tratăm ca alte substanțe chimice și nanomaterialele. Strategia care se aplică nanomaterialelor ca alte forme de substanțe chimice. Vom finaliza revizuirea recomandării cu privire la definiția nanomaterialelor pentru a ne asigura că aceasta are caracter obligatoriu pe plan legal și aplicată coerent în toată legislația europeană cu dispoziții specifice cu privire la nanomateriale ceea ce va face legislația noastră, desigur, mai coerentă. Cred că trebuie să avem uh, caracterizare adecvată, informații de siguranță privind nanomaterialele și utilizarea în evaluarea de siguranță. Pentru doamna de la PISA, dar cred că și domnul Hoisic a pus o întrebare legată de interdicția cruelă a anumite metale și utilizările esențiale. Conceptul de utilizare esențială va asigura că pot continua să se acorde derogări când se justifică. În același timp, vrem, desigur, să uh, uh, încurajăm inovarea să ducă la variante mai sigure și s-a discutat ce produse sunt esențiale și ce nu. Nu decidem cu la produse, ci la substanțele chimice utilizate în anumite produse. Nu produsul în sine ne interesează. Deci, mai ales substanțele chimice utilizate. Dacă se poate înlocui cu ceva pe piață, se poate înlocui sau nu, e utilizare esențială sau nu. Domnule Wallace, vă mulțumesc pentru întrebări. probabil cea mai importantă legată de alimente. Da, alimentele nu intră la substanțe chimice. Cu toate acestea știm că sunt substanțe utilizate în alimente, mai ales în alimentele prelucrate, aditivi, materiale în contact cu alimentele care pot duce la o expunere la substanțe chimice periculoase. Ne ocupăm de ele în strategie prin acțiuni foarte concrete, să ne asigurăm că și consumatorii și mediul sunt mai bine protejate. Strategia stabilește obiective specifice în ce privește protecția împotriva substanțelor periculoase în materie de contact cu alimentele, ca să ne asigurăm că cele mai periculoase substanțe chimice nu sunt permise în acele materiale, dar de asemenea să ținem cont de efectul combinat al substanțelor chimice modul în care se va ocupa legislația va fi definit, va fi pregătit în acțiunile de follow-up ale strategiei, în conformitate cu principiul mai bune legiferări de la Comisie, cu instrumentele respective. S-a mai pus o întrebare din partea domnului Roianu. în legătură cu volum și ținte. Țintele specifice legate de volum la substanțele periculoase nu sunt precizate. Unele substanțe foarte periculoase sunt necesare pentru anumite aplicații societale, pentru medicamente, tehnologii, pentru eficiență energetică. Altele sunt utilizate de industrie ca intermediari și se leagă de aceleași proprietăți pe care noi le considerăm periculoase. Cu toate acestea, acestea sunt utilizate în sisteme închise și cu un control de plin al riscului. Deci ce vrem noi să ne asigurăm este că impactul substanțelor chimice asupra oamenilor și mediului e redus. În acest sens am anunțat că vom pune pe picior un cadru solid de indicatori pentru a măsura progresul. Domnul Ioan a întrebat de asemenea ceva despre biocide, lipsa de ținte. O substanță, o evaluare o să permită coordonarea și armonizarea metodologiilor la agenții, inclusiv între ECA și Autoritatea de Siguranță Alimentelor Europeană și, desigur, cel mai important este va fi ceva orizontal în toată legislația europeană. S-a pus o întrebare legată de Brexit. Nu repet uh, ce am spus la început despre opțiunea Regatului Unit, ci uh, trec direct la răspuns. Asta înseamnă niște schimbări și companiile ar trebui să fie pregătite pentru schimbări. Am reamintit asta de mai multe ori și am prezentat diverse comunicări legate de starea de pregătire și orientări pentru companii legate de RICI. Ideea în viitorul acord pentru terenul echitabil de joc este să evităm să dăunăm prin divergențe între legislația din UE și Regatul Unit, ceea ce ar putea duce la o denaturare a concurenței dacă nu există acele standarde pentru mediu UE insistă asupra unui mecanism să asigurăm că acest prag comun poate să evolueze cu trecerea timpului. La întrebarea domnului Magilis, în primul rând, desigur, o să actualizăm agenda de cercetare și inovare în lumina strategiei ca să reflecte mai bine aceste obiective generale Strategia nu e izolată în afara contextului, ci corespunde cu obiectivele UE și în special cu pactul ecologic și strategia până în 2050. Domnul profesor Magilis m-a întrebat și ceva în legătură cu Safe and Sustainable by Design, sigur și durabil uh, prin proiect. Vrem ca substanțele chimice să nu dăuneze mediului sau sănătății omului și să nu pună probleme la sfârșitul utilizării cele care pot fi toxice pentru oameni și uh, mediu prin acumulare trebuie evitate. Cea mai bună soluție este să proiectăm substanțele chimice, materiale și procesele de la bun început, astfel încât să fie sigure și durabile. Pentru asta e nevoie de implicarea tuturor factorilor de interes și în special a industriei producătoare și utilizează substanțe chimice. Vom începe prin elaborarea de criterii împreună, desigur, cu factorii implicați pentru substanțe chimice sigure și durabile, o rețea de sprijin la nivelul UE pentru a promova dezvoltarea și aplicarea. <clears throat> Mulți comercianți, producători și alți utilizări din aval sunt implicați foarte activ. Uh, <clears throat> vă rog să încheiați, domnule comisar, suntem în mare întârziere, îmi pare rău. Uh, of course, endocrine disruptors based on the deci, disruptorii endocrini pe baza definițiilor OMS. Datorită lipsei de informații cu privire la e, disruptorii endocrini, avem nevoie de criterii comune în cadrul programului o substanță, o evaluare. Trebuie să coordonăm între legiuitori și agenții din toate statele membre. Îmi pare rău, domnule președinte, că m-am lungit așa de mult, mă opresc aici. Bun, spune domnul președinte, spuneam că suntem în întârziere și dacă puteți conchide, trage concluziile, ar fi minunat. Sorry, but uh, I'm really sorry, uh, Commissioner. Uh... Îmi pare rău, uh, domnule comisar. Sugestia mea este să ne oprim aici. Aveți timp să răspundeți întrebărilor membrilor. Ați răspuns și membrii pot să vă contacteze și în uh, privat dacă doresc. Mulțumim foarte mult și mulțumim pentru propuneri. Ați văzut că propunerea noastră se bucură de mare sprijin. Sigur, sunt multe întrebări care mai rămân în ceea ce privește implementarea, dar cred că propunerile concrete există și sunt aproape de a fi soluționate votate de Parlament în iulie. Încă o dată mulțumesc și îmi pare rău pentru că v-am întrerupt așa brusc, dar pur și simplu uh, nu mai avem timp. Sugerez să trecem acum la ultimul punct al reuniunii noastre de astăzi. Implementarea calității aerului și a trebuit să divizăm, uh, când am vorbit despre calitatea aerului, subiectele. Deci haideți să începem cu blocul 5, dacă nu mă înșel, pentru că ca să avem suficient timp să acoperim și dăm cuvântul comisiei să înceapă cu blocul 5, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Bun. A dispărut ecoul acum. Da, într-adevăr, data trecută ne-am oprit la 5 și o să încep de acolo, care se referă la gestionarea și implementarea legislației privind calitatea aerului și, în acest sens, Comisia a oferit detalii cu privire la abordarea sa într-o comunicare adoptată în 2018 numită Aer verde pentru toți și abordarea noastră poate fi rezumată după cum urmează. Când apar depășiri la nivelul calității aerului, trebuie să fie măs- luate măsuri pentru a răspunde situațiilor grave, astfel încât să ne asigurăm că perioadele de depășire sunt cât mai scurte posibil. Acele măsuri sunt hotărâte de către autoritățile competente din statele membre pentru că acestea sunt autoritățile cele mai în măsură să spună ce măsuri sunt adecvate pentru situația locală din perspectiva principiului subsidiarității. Deci asta stă la baza legislației noastre. În ceea ce privește chestiunea specifică a depășirii nivelurilor de uh, dioxid de azot din, cauzate de emisiile din trafic, măsurile tind fie să țintească cererea de transport în general sau să includă restricții la trafic pentru vehiculele mai poluatoare. Însă trebuie să arătăm clar că Comisia nu cere zone de emisii scăzute ca atare. Noi ne axăm pe păstrarea depășirii perioadelor de depășire a nivelurilor uh, cât mai scurte posibil. Stabilim un set de rezultate acolo, dar nu spunem cum să se întâmple acest lucru. Asta hotără statele membre. Când ne confruntăm cu situații în care depășirile persistă, acțiuni de acțiuni luate de comisie și de actorii din societatea civilă uh, în, în instanțele naționale au dus la niște hotărâri implementabile, ceea ce ne arată că legislația însă și este implementabilă și s-a dovedit a fi importantă pentru a accelera tendințele în scădere pentru calitatea aerului. Dacă ne uităm la datele de, din septembrie, deci de câteva săptămâni, se arată acolo că depășirile pentru cel puțin un poluator într-o locație au fost uh, observate în 21 de state membre și data trecută am dat detalii cu privire la perioadele de infracțiune. Deci nu o să o fac acum, nu o să intru în aceste detalii, o să răspund doar întrebărilor care mi se adresează concret în acest sens. Dar poate că ar trebui să mă refer la faptul că din cele 30 de cazuri de procedură de infracțiune în derulare menționate data trecută, 11 sunt sau au ajuns în fața Curții de Justiție UE și patru cazuri sunt în faza de pronunțare a hotărârii. Putem deci spune că urmărim îndeaproape situația și eforturile făcute de statele membre și în acel sens puteți să aveți garanția noastră că Comisia își va folosi competențele ca gardian al tratatului, inclusiv din cele din articolul 260 aliniatul 2, pentru a se asigura că situațiile care trebuie abordate sunt într-adevăr abordate. În două cazuri am trimis scrisori de notificare oficială pe baza acelei proceduri, deci articolul 262, Bulgariei și Poloniei. Acestea fiind spuse, implementarea poate fi doar o parte a ecuației. Comisia a lucrat foarte intens aici și v-am spus cum, însă foarte activ am oferit sprijin măsurilor de implementare și asta sub forma stimulării bunurilor schimburi de bune practici am făcut asta prin șapte dialoguri cu statele membre și autoritățile relevante, inclusiv factorii relevați din statele membre, prin revizuirea implementării de mediu și prin instrumentul peer-to-peer -peer folosit pentru aerul curat, care ne mulțumește pentru că e o inițiativă a statelor membre la bază. De asemenea, am fost foarte hotărâți în ceea ce privește finanțarea și am oferit oportunități pe baza politicii de coeziune, vorbim de fonduri masive și fonduri mai mici pe baza programului LIFE. Dacă ne uităm la perioada de programare care se încheie anul acesta, în 2020 și care acoperi perioada 2014-2020, 1,8 miliarde au fost alocate pentru calitatea aerului în cadrul fondurilor structurate. Astea fonduri directe și obiectivele privind aerul curat au fost reflectate în totalitate și în planificarea Um, și elaborarea instrumentelor de finanțare pentru perioada 21-27, mai ales în ceea ce privește eforturile de redresare, care sunt esențiale în această perioadă. Încă o dată, accentul se pune pe finanțarea directă. Dacă extindem discuția și la contribuțiile indirecte, benefice pentru aerul curat, putem depăși sumele pe care le-am spus, pentru că investițiile care au legătură cu economiile, cu emisii scăzute de carbon, creșterea eficienței sau infrastructura rețele energetice în Europa au contribuit la avantaje mai curate. Cam asta vă pot spune pe scurt pe blocul 5 și pot continua cu blocul 6, decât dacă nu vreți dumneavoastră să mă opresc. Domnul președinte, da, propun să treceți la 6 și 7 și dacă există întrebări, putem să le punem la sfârșit, astfel nu o să mai terminăm niciodată. Sigur, nicio problemă. Blocul 6 are legătură cu revizuirea directivei privind calitatea aerului din mediul înconjurător. La 1 octombrie Comisia și-a declarat angajamentul pentru consolidarea dispozițiilor pe planurile de monitorizare a calității aerului împreună cu toți experții, practicienii și toți factorii relevanți în domeniul modelării planurilor de calitate a aerului. Deja avem uh, consultări cu acești factori pentru că putem câștiga din expertiza lor. Procesul este parte a anunțului și angajamentelor globale pe care le-am făcut în Pactul Verde European în decembrie anul trecut pentru îmbunătățirea și actualizarea cadrului de politici UE pentru aer curat. Un pas cheie va fi adoptarea planului de acțiune poluare zero pentru aer, apă și sol, anunțat pentru 2021 și care va relua angajamentul nostru, așa cum se regăsește în Pactul European European pentru Aerul Curat am lansat un studiu care să identifice aspecte cheie legate de implementarea dispozițiilor pentru monitorizarea, modelarea planurilor de calitate a aerului care să benefice, beneficieze de orientări mai clare în legislație pe baza rezultatelor verificării de sănătate și a informațiilor primite de la factorii interesați și cu asta închei blocul 6 și pot să trec la blocul 7, care are legătură cu calitatea aerului în contextul global al pactului ecologic. O să încep prin a vă spune că obiectivele de calitate a aerului se regăsesc în Pactul Verde European, în ceea ce privește menționarea ambițiilor de poluare zero pentru un mediu fără toxine. Însă poluarea aerului este menționată pe larg și în alte inițiative, în digitalizare, energie curată, mobilizare inteligentă și în contextul standardelor inițiale. Un exemplu din acele sinergii și de importanța dimensiunii calității aerului din perspectiva altor obiective ale Pactului Verde poate fi găsit în discursul privind starea Uniunii pe care președintele l-a făcut în, aici luna trecută. Și o să citesc în ceea ce privește uh, calitatea aerului Președinte a spus că atingerea acestei ținte va reduce dependența de import, va crea milioane de locuri de muncă și va reduce peste la jumătate calitatea aerului. Deci arăta foarte clar cât de importantă este această legătură și care sunt beneficiile la dom- în domeniul climei și aerului curat. Apoi, Obiectivul este să ne asigurăm că toate inițiativele din pactul ecologic sunt livrate în cel mai eficient și mai flexibil mod și că toate inițiativele UE respectă principiul întâi de toate nu fă rău. Aici avem, deci, garanții de sinergii și consecvență, care să asigure integritatea obiectivelor noastre pentru un aer mai curat. Comisia a anunțat un plan de acțiune cu poloare zero pentru apă, aer și sol pentru 2021 și chestiunile vor fi abordate în mod integrat și vom avea în vedere dimensiunea coerenței politicilor. Am publicat foaia de parcurs pentru acest proces unde de curând și se vede acolo că aceste aspecte sunt acoperite în procesul de elaborare de politici, lucru care se vede și în strategiile de biodiversitate. Există întrebări referitor la biodiversitate care arată că poluarea este un factor cheie a pierderii de biodiversitate și are un impact negativ asupra sănătății și mediului și presiunile privind poluarea aerului trebuie să fie reduse, lucru pe care Comisia l-a și confirmat. Mai mult, Comisia va adopta o strategie pentru o mobilitate inteligentă până la finele anului, decembrie 2020, și va aborda ideea de a oferi alternative la obiceiurile actuale. Și asta funcționează în toate dimensiunile. Vom avea în vedere și toate sursele de emisii care rezultă din mobilitate transportul trebuie să devină mai puțin poluator, mai ales în orașe. Comisia recunoaște deja acest lucru în strategia sa pentru mobilitate curată 2016 și 2017 și îndeplinim acum acest obiectiv. În ceea ce privește blocul 8 și alte legislații, Cred că cel mai simplu este să abordăm întrebările transmise comisiei individual, pentru că sunt foarte specifice emisiile de la mașini diesel. S-au făcut mari eforturi în ceea ce privește ajustarea semnificativă a cadrului legislativ la nivel UE pentru a face mai eficiente și mai eficace verificările față de ce s-a întâmplat, verificările vehiculelor față de ce s-a întâmplat în 2015. Well, uh, authorities action at national level prin intermediul acțiunilor autorităților la nivel național, testarea vehiculelor, omologarea de timp, consolidarea inspecțiilor, a controalelor făcute de comisie, penalități și să nu uităm nici de mecanismele de testare în condiții reale de condus. Există o întreagă legislație care a fost pusă în aplicare în ultimii ani, astfel încât să fie îmbunătățit sistemul. Serviciile Comisiei continuă să publice rapoarte de progres în ceea ce privește eh, noxele pe baza contribuțiilor pe care le primim din statele membri. La o privire de ansamblu acestei situații, pe baza acestor rapoarte, mai multe 10 milioane de vehicole au fost actualizate, adică mai mult de 70% din, au fost retrase, din, mai mult de 70% din cazurile semnalate. E mai mult de 70%, dar noi ne-am dorit, bineînțeles, să ajungem la, o, la 100%. Acum, emisiile industriale. Am făcut o evaluare a așa numitor a directivei emisiilor industriale la începutul acestui an. Evaluarea directivei a conchis că directiva a sprijinit prin tehnicile cele mai bune disponibile munca din statele membre. Statele membre au avut derogări puține la dispoziție. Evaluarea a recunoscut și faptul că există multe diferențe de interpretare care duc la o limitare a convergenței și s-ar putea de asemenea să afecteze și competiția, adică mai avem îmbunătățiri de făcut. Nu înseamnă că există o folosire excesivă a procedurii de derogare, ci că e un factor care trebuie analizat. Pentru că pot să existe efecte ale utilizării acestei proceduri de derogare, efecte importante, tocmai de aceea noi revizuim acest aspect în contextul procesului de revizuire a legislației, proces care va fi finalizat în 2021. Voi trece acum la ETS la comercializarea emisiilor. E clar că totul are de-a face cu gazele cu emis, cu efect de seră și cu poluarea sub directivele despre care discutam. Directiva UE ETS a fost consolidată de mai multe ori în ultimii 8 ani. Obiectivul ajustărilor făcute au fost să ne asigurăm că costul carbonului va fi suficient de mare astfel încât să genereze uh, o funcționare bună a sistemului. Sistemul a fost consolidat pentru 2020-2030 pentru acest ciclu. A existat, au existat critici are curții de, curții de conturi în ceea ce privește consolidarea sistem, sistemului pe care Comisia le-a ascultat. Apoi, directiva care a existat înainte de directiva NET, NEC, cea care a intrat în vigoare în decembrie 2016. Comisia s-a asigurat în primul rând că statele membre au transpus textele legislative astfel încât să transpundă fosta directivă NEC 2001-81-CE. Cu noua directivă pe care am propus-o în 2013 și am adoptat-o în 2016, cum tocmai menționam, anumite cazuri au dus într-o situație în care un stat membru se afla în situație de nerespecta nerespectare cu vechile plafoane plafoane, dar ar fi respectat limitele de reducere de sub noua directivă NEC. Această inconsecvență a trebuit să fie luată în considerare din motive de coerență atunci când s-a pus în, aplic- în la punerea în aplicare a fostei directive. Respectarea cu noi directivei NEC e esențială din perspectiva noastră și considerăm că e esențial aici rolul nostru de gardiene ai tratatelor. Acest lucru se pune în aplicare pentru programele naționale de control în ceea ce privește poluarea până în aprilie 2019 și apoi și programele de după. Uh, Guvernele trebuie să vină cu rezultate pentru obiectivele de sub directivă. Comisia aici a întreprins acțiuni rapide de punere în aplicare, mai ales pentru statele membre care nu și-au trimis programul de control al poluării și am fost activi în acest context împotriva câtorva state membre deja. Între timp, ce facem acum? Urmărim îndeaproape toate obligațiile pe care le au statele membre pentru a-și actualiza politicile și măsurile, să vedem dacă aceste măsuri sunt suficiente astfel încât să fie atinse obiectivele de reducere a emisiilor. Președintele întrerupe. Am terminat. Mulțumim foarte mult, eu va trebui să plec și va rămâne la prezidiu domnul Lopez pentru sesiunea de întrebări și răspunsuri cu dumneavoastră, îmi cer scuze. Domnule Lopez, trecem la sesiunea de întrebări, aveți cuvântul. Well, thank you very much. Uh, it has been Mulțumesc foarte mult, a fost o plăcere. Mulțumesc reprezentantului Comisiei pentru această prezentare plină de detalii, mai ales ținând cont de faptul că sunt întrebări pe care vi le-am mai adresat, așa că a fost într-adevăr o prezentare completă. Sven Gigol se află alături de noi, unul dintre raportorii din umbră pentru raportul de implementare și protagonist al întrebărilor, așa că îi voi da cuvântul lui Sven. We are trying to connect. Încercăm să luăm legătura cu acesta. Wenn Yeah, I'll refresh your connection. Just hold on for a minute, please. Now, uh, thank you for your presentation. Vă mulțumesc pentru prezentare. Trebuie să spun că am două întrebări de continuare pentru comisie. În primul rând, Așa cum știți, poluarea aerului și mai ales particulele fine sunt o cauză principală